Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă salut. Azi dimineața am modificat ordinea de zi și reluăm acum cu punctul 9 și punctul 10. La punctul 9 îl rog pe colegul Tosenovski, care este raportor, să ne prezinte uh, raportul său. Vă dau cuvântul așadar. Mulțumesc. Mulțumesc și pentru posibilitatea de a vă informa cu privire la stadiul negocierilor în ceea ce privește Galileo sau sistemele Europene de Navigație prin Satelit. Pentru început, dați-mi voie să mulțumesc uh, secretariatului, domnului Usmanov, pentru sprijinul acordat, pentru că într-o chestiune atât de complicată, care a fost tratată în Parlamentul European o perioadă îndelungată, nu este nici de cum uh, ușor să găsim soluția potrivită. temele principale ale raportului prezentat pot fi enumerate după cum urmează. În primul rând, Raportul vizează prezentarea unor informații cu privire la capacitatea de control a Parlamentului, precum și participarea <clears throat> în agențiile propuse și să asigure acest control. În ceea ce privește amendamentul 7, aici se prevede uh, includerea de doi reprezentanți din partea Parlamentului. Apoi, al doilea punct. <clears throat> Să asigurăm o funcționare corespunzătoare a Consiliului de Administrație. Bineînțeles, Comisia încearcă să facă eforturi în acest sens pentru că acest for are cea mai mare răspundere, iar managerul de <clears throat> proiect din cadrul comisiei încearcă să prevină situații neplăcute. De aceea am în... am uh, înțeles această propunere și intenția de a avea 50% din drepturile de vot, ceea ce ar duce însă la eliminarea vocii reprezentanilor uh, statelor membre, pentru că reprezentantul Comisiei ar avea putere aproape absolute și ar fi de așteptat ca și comportamentul reprezentanilor statelor membre să se complice. După multe negocieri, am uh, propus uh, drepturi de vot pentru reprezentantul Comisiei de 30%. Are astfel o poziție uh, cu puteri sporite. Pe de altă parte, atunci când este vorba de luarea unor decizii esențiale, Comisia trebuie să se asigure că cel puțin încă un alt membru din acest Consiliu să fie de acord cu acea propunere. Astfel, uh, se asigură în același timp ca statele membre să fie și ele implicate în activitatea acestor agenții. Sigur că dacă s-ar încălca regulile stabilite de comisie, uh, aceasta ar putea, prin procedura existentă, să intervină. Astfel se pot um, elimina neînțelegeri. În al treilea rând, problema acreditării de securitate este cea mai mare noutate este o temă centrală. Și am de asemenea înțelegere față de comisie pentru faptul că acordă o mare importanță înființării unei organizații independente care să se ocupe de acreditare pentru a respecta regulile comisiei conform amendamentului 5, se sugerează modificarea denumirii în uh, for de acreditare. Acum, astfel se asigură luarea unor decizii uh, care să dea curs și uh, necesităților tehnice, nu numai obiectivelor politice. În aceste foruri, eh, deciziile vor lua cu uh, votul la trei sferturi din reprezentanții statelor membre. Este necesar așadar ca securitatea sistemului să fie pusă sub controlul unui organ care să fie compus din experți. Fiecare vot al uh, vreunui expert trebuie să aibă aceeași greutate, iar comisia trebuie să aibă posibilitatea să intervină dacă decizia de acreditare ar influența în mod negativ uh, implementarea practică. În ceea ce privește calendarul implementării și costurile. Înțeleg și aici poziția Comisiei. Noi am încercat să stabilim o legătură sigură cu informații corecte pentru ca să nu se producă neînțelegeri între aceste grupuri. Comisia urmează să fie informată de către acest for de acreditare care, la rândul său, trebuie să țină cont de uh, recomandările comisiei. Uh, la asta se referă amendamentul numărul 12. Nu este prima dată când tratăm acest document. Veți regăsi temele centrale în raportul meu și aș dori să informez și membrii ITRE despre faptul că am negociat în repetate rânduri cu raportorii din umbră. Permiteți-mi să le mulțumesc pentru colaborare lor. Ne-am întâlnit de asemenea și cu, de mai multe ori cu reprezentanții președinției suedeze. Îi mulțumesc domnului Carlson. La ultima întâlnire au participat și reprezentanții viitoarei președinții din Spania. Cred că este important ca această legătură să fie asigurată pentru că următoarele consultări vor avea loc sub președinția spaniolă. Aceste negocieri au avut loc împreună cu Comisia. Doamna Carlson m-a mai informat și cu privire la faptul că Consiliul dorește ca desfășurarea să fie una bună, iar uh, decizia să fie luată cât de curând, o adoptare în prima lectură este dorită. Pentru membrii mai vechi din această comisie, aceștia știu că această problemă a tot uh, revenit în activitatea comisiei noastre. În ianuarie îmi propun să mă mai întâlnesc cu raportorii din umbră pentru a ne consulta cu privire la amendamente și a găsi soluțiile care se impun pentru a asigura astfel o desfășurare bună. Le sunt recunoscători pentru propuneri și sper că acestea să-mi curând pentru a le mai putea include în raport și pentru a fi bine pregătiți pentru viitoarele negocieri cu Consiliul și Comisia în sensul de a avea un aviz bine pregătit în această negociere dificilă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Dau cuvântul pentru început uh, unui raportor din umbră, domnul Remek. Pane předsedo, eh, já bych chtěl eh, v první... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc raportorului pentru activitatea sa și pentru modul în care a negociat cu raportorii din umbră. Și eu pot să sprijin acest text. Mă bucur că raportorul a fost foarte deschis în ceea ce privește colaborarea cu celelalte instituții. <clears throat> Aș dori să mă refer acum la amendamentele 3 și 8. Și eu sunt pentru reducerea drepturilor de vot a Comisiei de la 50 la 30%. Motivele au fost deja invocate de către raportor, sunt perfect de acord cu această propunere. În ceea ce privește reprezentarea Parlamentului European în Consiliul de Administrație, aici sunt pentru o astfel de reprezentare a Parlamentului European într-un astfel de for, deși acest lucru ar putea aduce după sine și probleme. Parlamentul a salvat însă proiectul Galileo și de aceea ar trebui să participe în acest for de conducere. M-ar interesa cine anume uh, vor fi persoanele respective, dacă este vorba de deputați sau de alte persoane. Mulțumesc. Doamna Glante are cuvântul. <clears throat> Domnul Glante. Mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu pot să mă alătur colegilor mei care și-au exprimat mulțumirile față de raportor. Nici eu nu am ce să critic uh, față de cele prezentate de raportor. Sunt de acord și cu procentul de 30%. Comisia ar trebui să aibă influență, dar nu nelimitată. Acum, în ceea ce privește participarea Parlamentului în Consiliul de Administrație, aș avea o întrebare care poate depășește puțin cadrul acestui raport concret. În multe chestiuni cerem o participare a Parlamentului pentru a fi informați de ceea ce se întâmplă, pentru ca procesele să fie transparente. Acum însă, dacă și funcționează așa cum ne propunem, nu știm. În uh, cazul Galileo sunt uh, întâlniri uh, prevăzute, dar sunt foarte rare, iar evoluțiile sunt foarte rapide. Am înțeles că deja sunt în curs de desfășurare licitații pentru anumite segmente de satelit și uh, că se pune întrebarea dacă se va face o astfel de segmentare, de împărțire, uh, prin care ar uh, urma ca costurile să se ridice cu 250 de milioane de euro. Acum ar trebui să știm dacă este nevoie de așa ceva sau nu. Cred că ar trebui să fim uh, informați fie în cadrul acestui for de conducere, fie pe alte căi. Poate că uh, com- reprezentanții Comisiei ne vor putea da niște clarificări în acest sens. În rest, aș dori să vă mulțumesc pentru proiectul de raport. Ne vom mai întâlni pentru a finaliza consultările. Dacă Consiliul dorește, sigur vom încerca să finalizăm acest raport în prima lectură, deși nu este neapărat procedura preferată de Parlament. Mulțumesc, Angelica Nibler. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colege, dragi colegi, și eu aș dori pentru început să îi adresez mulțumiri raportorului nostru, domnului Tomașevski, și eu consider că colaborarea a fost una foarte bună. Mulțumesc așadar pentru buna comunicare și pentru faptul că deja în prealabil am putut să ne consultăm în ceea ce privește acest dosar. Raportul este unul foarte bun și cred că și grupul meu politic uh, îi va putea acorda susținerea necesară. Aș avea trei observații și permite să vin cu o explicație mai amplă pentru că am avut uh, de a face cu dosarul Galileo mulți ani în Parlamentul European. Știți că la început uh, Galileo era altfel planificat decât uh, uh, arată realizarea în momentul de față. Se prevăzuse o colaborare între industrie și statele membre. În acest sens, pentru coordonarea și realizarea proiectului a fost înființată această agenție, iar apoi în cursul anilor s-a dovedit că acest model nu funcționează de aceea, Parlamentul, care a fost, uh, a fost forța motrică, care a decis ca Galileo să fie finanțat din bani publici și ne confruntasem cu întrebarea la ce bun mai servește această agenție? Asta ca o explicație pentru colegii care nu s-au ocupat uh, de această chestiune până acum. Sigur, întrebarea se relativează în momentul de față dacă mai avem sau nu nevoie de această agenție. Dar uh, în ceea ce privește uh, sarcinile acestei agenții, aș dori să adresez câteva întrebări Comisiei. Și astfel am ajuns la cel de-al doilea aspect, ce anume sarcinile agenției. Dacă mă uit la articolul 2, această agenție răspunde în principal de acreditarea de securitate și urmează să vadă cum anume, odată ce sistemul va fi pus pe picioare, Galileo va putea fi folosit și în scopuri comerciale. Probabil că se va face o analiză de piață, o expertiză, însă punctul central, cel puțin așa am înțeles eu, este acreditarea de securitate. Eu aș dori să știu ce anume se ascunde sub acest, uh, în spatele acestui termen pentru că în propunerea de regulament uh, figurează următoarea formulare și anume că în uh, pentru că, cum spuneam, dacă principala misiune a agenției este de a acorda această acreditare de securitate, uh, și mai, va mai exista și încă un uh, for special care se va ocupa de securitate. Nu prea înțeleg uh, ce mai rămâne de făcut acestei agenții. Un ultim punct, structurile din cadrul acestei agenții. Aici nu pot decât să mă alătur celor spuse de colegii mei și să fiu de acord cu raportorul. Eu cred că este important ca Parlamentul să fie uh, Uh, implicat uh, măcar în Consiliul de Administrație și sunt asemenea de acord și cu propunerea raportorului în ceea ce privește reducerea drepturilor de vot ale Comisiei în Consiliul de Administrație. Eu cred că din moment ce Comisia oricum va stabili regulile, uh, Um, de funcționare ale agenției va avea suficientă influență asupra acesteia și de aceea uh, cred că ar fi prea mult ca Comisia să aibă și 50% din drepturile de vot. Am să închei acum, domnule președinte, așadar încă o dată întrebarea mea adresată Comisiei să ne explicați încă o dată de ce avem nevoie de această agenție, ce anume uh, reprezintă această acreditare de securitate și în special uh, sarcinile care revin acestei agenții care au devenit din ce în ce mai puține, conform articolului 2. Uh, Știți că și colegii nostru, noștri din Comisia de Buget întreabă uh, tot mereu, uh, vin cu întrebări uh, în ceea ce privește agențiile și eu cred că pentru a avea informațiile necesare și pentru dezbaterile din grupurile politice sunt binevenite câteva clarificări din partea Comisiei. Mai am trei intervenții pe lista mea, urmează doamna Hall. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc și eu uh, domnului raportor Toșenovski pentru abordarea sa, pentru atitudinea față de ceilalți um, raportori, care a ajutat mult. După cum s-a spus, uh, Galileo are un uh, trecut dificil. Procesul nu a fost ușor și cred că în trecut acest proiect a avut de suferit de pe urma faptului că statele membre au trebuit uh, să fie în a statelor membre care aveau o industrie aerospațială. Nu a fost chiar un proiect comunicar uh, de sine stătător. Acum este uh, proiect comunitar pentru că este finanțat de la bugetul comunitar. De aceea, înțeleg Comisia care dorește să mențină anumit control asupra acestui proiect pentru a se asigura uh, că ă, acest proiect merge înainte, nu înapoi. Să nu ă, ajungă, se ajungă din nou la abordarea Agenției Spațiale Europene. Pentru că acolo doar statele membre care au o industrie aerospațială au un cuvânt de spus. Poate Ehm, Comisia nu ar trebui să se poată baza pe state membre să aibă un vot de ehm, minoritate blocantă pentru a putea ă, contracara ă, intenția unui eventual stat membru care ar face din acest proiect un proiect al statelor membre. Mă preocupă lipsa de informații disponibile odată cu doamna Nibler am fost la o întâlnire a Parlamentului Consiliului și Comisiei pe tema Galileo și am fost înmărmurită de faptul că până nu am ajuns la ședință n-am primit uh, nicio informație. La ședință ni s-au dat documente tehnice uh, greu de înțeles, dar nu am avut timp să ne pregătim întrebările, chiar dacă situația stătea prost. Deci, acum spunem că dorim ca Parlamentul să fie informat uh, suficient și în timp util. Pe de altă parte, aș dori să reacționez la ceea ce a sugerat Consiliul și ceea ce a sugerat raportorul. Consiliul dorește ca deputații să nu aibă nicio legătură cu asta, pentru că consideră că astfel ne influențează deciziile privind bugetul. Raportorul dorește ca Parlamentul să aibă un reprezentant cu putere de vot, nu neapărat un deputat, dar o persoană propusă de Parlament. Uh, eu aș sugera, pentru ca fluxul de informații spre Parlament să funcționeze bine, să avem deputați, dar în calitate de observatori. De, deci, deci fără drept de vot, doar observatori. Astfel vom fi informați, dar nu ne vom uh, compromite poziția noastră de uh, organism care se pronunță asupra bugetului. Problema bugetară este într-adevăr una dificilă. Se estimează că chiar dacă ținem cont de veniturile pe care le va duce Galileo, e vorba de 550 de milioane de euro pe an pe o perioadă de timp nedefinită. Deci o sumă foarte, foarte, foarte mare din la bugetul comunitar și măcar trebuie să ne asigurăm că noi, deputații europeni, ne implicăm și măcar uh, suntem informați, obținem singuri informații, nu așteptăm de la altcineva să vină odată la șase luni să ne informeze uh, sau noi să mergem uh, la aceste ședințe și primim doar acolo informații dificile pe care trebuie să le analizăm pe loc, să știm ce se întâmplă, să fim informați în timp util în legătură cu procesul. De aceea aș propune ca Comisia să aibă 40% drept de vot și noi să avem doi observatori. Mulțumesc, domnul Weber. Je trouve également ce rapport excellent. Și după părerea mea, acest raport este excelent. Nu sunt sigur că Comisia trebuie să aibă 40% din voturi, pentru că sunt convins că din 27 de state membre, în curând 30, vom găsi uh, un, un stat sau două pentru a ajunge la o majoritate. Fericit și eu uh, pe domnul raportor uh, Toșenovski și doresc să profit de ocazie pentru a cere o precizare sau și a face o sugestie. 30% de voturi pentru comisie, foarte bine, dar se mai pune aici și problema guvernanței politicii europene în domeniul spațiului, um, în acest sector care devine important având în vedere proiectele Galileo, uh, GMS și mai departe. Astăzi, la de DG Enterprise există un director pentru această temă um, sub uh, comisarul Verheugen. Nu ar fi bine ca această direcție să fie direcție generală? Argumentarul meu este următorul. Rezultatele politicii spațiale sunt cu adevărat transversale. Permit dezvoltarea agriculturii, progrese în ecologie, în domeniul mediului și așa mai departe. Deci, n-ar fi bine ca toate aceste aceste do uh, domenii conexe să fie luate în considerare, că aceste uh, interese industriale să fie luate în considerare, dar să nu fie dominante. Deci, poate ar fi bine să se schimbe puțin organizarea în comisie în acest nivel. Mulțumesc, domnul Pașcu. Domnul Pașca. Mulțumesc. E vorba de o propunere de test legislativ uh, care urmează uh, proiectului Kirilov. Uh, trebuie să fim foarte atenți să facem în așa fel încât să ajungem la un acord între instituții. Îl felicit pe domnul raportor Toșenovski pentru faptul că a făcut toate eforturile pentru a atinge Um, obiectivul uh, acesta. Trebuie ca Parlamentul European să fie mai prezent în acest proiect pentru că sume importante din bugetul comunitar uh, sunt investite acolo și trebuie să ne asigurăm că um, acești bani sunt uh, folosiți cum trebuie. Deci cred că direcția e bună, dar trebuie să continuăm să înaintăm cu aceeași viteză și pe viitor. Mulțumesc din partea Comisiei, domnul Buluci, dacă sunteți de acord să veniți cu câteva precizări. Vă susesem că am închis uh, lista de vorbitori. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule raportor. Voi începe cu punctul cel mai sensibil și anume um, dreptul de vot al Comisiei în cadrul agenției. Este evident că dacă Comisia, dacă dorim ca Comisia să își asume cu adevărat rolul de gestionare a acestui proiect, trebuie să aibă toate mijloacele la dispoziție. Astăzi, avem dificultăți din ce în ce mai mari în această agenție și în celelalte agenții unde Comisia nu are nici drept de veto privind elementele cheie, cum sunt programul de lucru sau bugetul sau business planul sau numirea directorilor. Și în acest caz nu ne putem permite um, să facem aceeași greșeală și în cadrul acestei agenții. Deci trebuie să avem o capacitate de gestiune directă. Deci responsabilitatea trebuie să fie în întregime în mâinile comisiei. Nu vă voi da argumente în legătură cu uh, cei 30, 40 sau 50% din voturi, dar cred că poziția trebuie să fie determinată de rolul comisiei. Deci vă cerem să um, vă gândiți din nou la posibilitatea de a ne da 50% din drepturile de vot. În ceea ce privește prezența membrilor uh, Parlamentului European, bineînțeles, uh, Comisia este absolut de acord sau uh, dacă dumneavoastră numiți uh, un uh, membru sau reprezentanți, cineva care să reprezinte această comisie. Nu avem preferință în acest sens. Astfel, putem asigura transparența și Parlamentul poate fi informat direct sau prin prezența sa în momentul în care se iau deciziile sau la uh, discuțiile uh, legate de aceste decizii. Suntem în uh, favoarea adoptării raportului în prima lectură. Bineînțeles, trebuie să mergem înainte. Timpul trece. Suntem deja aproape în 2010 și Dosarul Galileo trebuie să se stabilizeze, având în vedere problemele cu care ne-am confruntat în trecut. În ceea ce privește observațiile doamnei Nibler, uh, știm ce s-a întâmplat uh, în trecut cu Galileo, probleme care au fost uh, semnalate și de Curtea de Conturi. Astăzi ne confruntăm cu o nouă situație. Uh, Trebuie să aliniem uh, temeiurile juridice pe care se bazează diferitele entități. Chiar dumneavoastră ați aprobat regulamentul care care este temeiul juridic al agenției. Deci cunoașteți sarcinile acesteia și acestea trebuie aplicate acum, uh, aceste obiective. Ele trebuie să se concretizeze. Ne aflăm într-o situație de tranziție. Agenția a suferit la sfârșitul anului 2008 uh, de o reducere de personal. Uh, vreo 30 de persoane au trecut de la agenție la comisie, bugetul a fost redus și așa mai departe. Trebuie să vedem cum în practică se vor putea um, organiza aceste lucruri. Este clar că agenția are un rol conceput, identificat într-un temei juridic și acum trebuie să trecem la acțiune scuze, președintele. Printre dumneavoastră, cineva a făcut o observație în legătură cu ideea de a da Comisiei aproximativ 40% din drepturi de vot. Mm, nu procentul în sine ne interesează, ci principiul de a avea posibilitatea de a avea întreaga responsabilitate de management de proiect. Vă mulțumesc! Dacă sunteți de acord, îi vom acorda cuvântul și colegului Lambert. Mulțumesc, domnule președinte. Aș fi vrut să vorbesc înaintea comisiei, ca raportor din umbră. Îmi cer scuze că nu am fost prezent și cu riscul de a uh, fi uh, um, cel care nu este de acord cu restul, uh, eu sunt de acord cu Comisia. Mă gândesc la ceea ce am spus în această dimineață legătură cu valoarea FP6. Eu sunt... Um, am, atitudinea mea este haideți să avem încredere și să controlăm și nu să controlăm și doar apoi să avem încredere. Dacă comisia este cea care gestionează acest proiect, trebuie să poată să o facă și noi să-i controlăm ceea ce privește amendamentul de la sfârșitul propunerii, care spune că comisia trebuie să ne informeze în mod regulat, dacă eu aș fi comisia, aș spune aveți persoane în Consiliul de Administrație, noi nu mai trebuie să vă informăm. Deci vă spun ei și gata. Deci eu aș pleda mai repede spre o separare a obligațiile. Noi suntem organul legislativ, ei cel executiv, n-au decât să facă ce au de făcut și după aceea îi tragem la răspundere dacă nu fac bine. Ich bedanke mich. Kollegin Niebler hatte noch eine Nachfrage. Mulțumesc, doamna Nibler dorea să revină cu o întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să readresez uh, o întrebare comisiei uh, și anume în ceea ce privește acreditarea de securitate, pentru că în față textul în ceea ce privește atribuțiile acestei agenții, văd că sunt foarte puține, uh, și vreau să înțeleg care, este, care sunt temele centrale de care se va ocupa până la urmă această agenție. Uh, președintele întreabă dacă Comisia poate formula un răspuns acum, dacă nu, v-am ruga să ne-l trimiteți în scris. Ambele sunt posibile. Ori răspundem imediat doamnei Nibler sau, dacă nu, putem trimite un răspuns în scris. Și dau cuvântul colegei mele, doamna Cavada, pentru acest punct specific. Euh, Mulțumesc pentru această întrebare. În ceea ce privește sarcinile agenției, voi repeta uh, pe scurt ceea ce v-a explicat domnul Buluci. E vorba de articolul 16 din regulamentul uh, agenției, care prevede că agenția trebuie să execute sarcini foarte precise, prima fiind omologarea, a doua e vorba de exploatarea Centrului de Securitate Galileo, a treia misiune, care este importantă, mai ales în faza de exploatare, care va începe peste câțiva ani, e de a pregăti prin studii o comercializare a celor două sisteme. Mai întâi GMES și apoi Galileo. Dincolo de aceste misiuni precise prevăzute în regulament, agenția poate de asemenea să îndeplinească și alte misiuni încredințate de către comisie prin mandate delegate în mod clar. Misiunea de omologare a sistemului este o misiune foarte importantă în ceea ce privește cheltuielile. Eu cred că propunerea comisiei în fișa Uh, descriptivă financiară explică foarte clar care sunt nevoile în materie de personal, nevoi suplimentare pe care această misiune, această activitate uh, le necesită. În ceea ce privește celelalte misiuni, e vorba de cheltuieli standard care au fost deja înscrise în bugetul Comisiei pentru această agenție. În cazul în care doamna Nibler ar dori să obțină informații suplimentare și mai detaliate, pe care nu le am uh, asupra mea acum, rămâne la dispoziția sa pentru a le furniza. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Constat că procedura este clară, 9 decembrie, termenul de depunere a amendamentelor, iar apoi vom continua la anul. Vă mulțumesc! Dați-mi voie să trec acum la următorul punct de pe ordinea de zi, numărul 10, Programul European de Observare a Pământului, examinarea proiectului de raport. Are cuvântul raportorul Norbert Glante. Și v-aș ruga să uh, fim cât mai succinți. Da, mulțumesc, domnule președinte. prima mea intervenție fiind foarte scurtă, permiteți-mi să vorbesc acum puțin mai mult. Între timp am avut o serie de uh, discuții și am reușit să ne familiarizăm și cu o serie de noi posibilități de aplicare. Sistemul urmează să treacă în faza operațională, pornind de la actuala uh, fază de cercetare. Am uh, analizat puțin uh, care sunt aplicațiile funcționale. Vreau <clears throat> să atrag atenția asupra unui aspect care are deosebită prioritate și anume schimbările climatice și anume care sunt efectele acestora, pot fi măsurate, poate fi construit un model. Există deja observări prin satelit, uh, prin radar, care permit uh, măsurarea nivelului apei mărilor până la ultimul milimetru, per- permițând uh, așadar să vedem cum cum anume crește nivelul mărilor, nu doar datorită uh, gheții care se oprește la poluri, ci și datorită uh, încălzirii vol- maselor de apă. Apoi, imagini concrete în ceea ce privește operațiuni de salvare, permițând um, astfel echipelor de salvare să știe unde anume pot interveni, de exemplu, în munți sau după cutremure sau altfel de calamități. Dacă vorbim de inundații, cum anume uh, procedăm cu uh, zonele care ar trebui considerate inundabile, care sunt uh, zonele care sunt periclitate, care sunt uh, zonele care au fost inundate, care sunt zonele unde trebuie să intervină asigurările. Așadar, pe de altă parte și măsuri de cartografiere. Există zone ale lumii unde cartografierea nu este așa de detaliată ca în Europa. <clears throat> Și sigur că dacă le-am am putea ajuta astfel de regiuni și state, ar fi de dorit. Un alt exemplu concret s-a constatat cu date obținute prin satelit că un stat membru pe care nu doresc să-l uh, numesc a în Asia de Sud-Est, acolo unde granițele nu sunt uh, atât de exacte, s-au efectuat uh, tăieri de păduri uh, tropicale, iar până la urmă s-a constatat că era de fapt din țara vecină. Apoi, în ceea ce privește amendamentele, aici aș dori să menționez câteva din punctele centrale. Ca și în cazul precedentului raport, una dintre chestiunile principale este finanțarea. E clar deja de acum că nu ne vor ajunge fondurile și va trebui să le majorăm. Sigur, aceste chestiuni vor trebui discutate și cu Comisia de Buget, care încă nu <clears throat> ne-a furnizat uh, un aviz, spre deosebire de Comisia Envi, pentru că este clar că planificăm uh, de, de acum uh, cheltuieli se comandă uh, materiale uh, materiale a căror achiziție ar fi mai ieftină astăzi decât dacă așteptăm uh, până la stabilirea definitivă a bugetului. De aceea am uh, introdus considerentul 16 al doilea aspect, continuitatea. Dacă sunt puse la dispoziție aceste date, date care să fie folosite de întreprinderi care să creeze aplicații noi, trebuie, <clears throat> creând astfel și locuri de muncă, trebuie să ne asigurăm că acest flux de date este în permanență la dispoziție. Avem o perspectivă financiară care se dublează până în 2013, următoarea începe în 2014, nu știm ce este prevăzut acolo, dar Bineînțeles că interesul nostru nu poate fi ca din 2014 totul să se oprească, ci trebuie să găsim o posibilitate ca continuitatea fluxului de date, respectiv finanțele necesare pentru producerea acestor date să uh, fie asigurate. Un alt aspect uh, ridicat în discuție deja la prima dezbatere a fost aceea că informațiile să poată fi puse la dispoziție uh, la nivel mondial, gratuit. Bineînțeles că și acest lucru trebuie să se bazeze pe reciprocitate. Nu se poate însă întâmpla ca persoane uh, juridice care au creat deja modele de afaceri uh, și planuri de afaceri pe această bază să fie periclitate în existența lor. Există câteva întreprinderi în Europa care oferă astfel de servicii. Bineînțeles că este de dorit uh, de asemenea să nu se efectueze muncă dublă, mă refer și la serviciile de cartografiere aici a diferitelor state membre. Un al cincelea punct, unul interesant, de ieri uh, tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare. Um, Consiliul a uitat poate deja acest lucru în cazul SWIFT, dar în acest caz uh, am scăpat de comitologie pentru că avem uh, o mai mare influență acum. De, dar, uh, nemai existând comitologia, trebuie să găsim ceva nou. De aceea am eliminat din raport acel punct care se referea la comitologie. Eu cred că putem uh, efectua modificări în ceea ce privește anexele acestui raport uh, și pe termen scurt cu implicarea Parlamentului. Pe de altă parte, ESA uh, are nevoie de un mandat precis. Achizițiile publice vor trebui să fie principala metodă de achiziție. Aceste modificări le-am integrat în raportul meu. Între timp însă am mai aflat uh, câteva aspecte. Cred că s-ar mai impune încă o modificare pe care intenționez să o formulez și anume să se evite uh, duplicarea de date care există deja, iar uh, pe de altă parte datorită amânării discutării acestui punct în uh, Comisia de Buget. Probabil se va ajunge la adoptarea în plen doar în iunie anul viitor. Am discutat uh, cu uh, președinția, viitoarea președinție spaniolă și cred că este realizabil proiectul de finalizare a acestui raport până în vară. S-au mai formulat uh, propuneri de a crea încă o agenție numită Space. Avem o serie de o serie de programe care vizează acest domeniu. Bineînțeles că ne putem gândi la astfel de sugestii, iar președintele intervine dacă sunt bune, bineînțeles. Dacă nu mai există dori, doritor să intervină, Domnul Lambert. Um, dann darf ich die Kollegen bitten. Așadar, domnule Remek, aveți cuvântul primul. Předsedo, já budu stručný ve světle toho, co už bylo. Mulțumesc, voi fi succint, pentru că multe s-au spus deja. Aș dori să îmi exprim satisfacția față de munca depusă de raportor și doresc să menționez că susțin raportul. Doresc doar să comentez amendamentul care se referă la articolul 2, așa cum menționase deja raportorul. Este vorba de continuitatea serviciilor și, a fluxului de informații. În perioadele de tranziție, acest lucru uh, va căpăta o importanță deosebită. Asta și datorită faptului că Parlamentul European trebuie să se asigure că acești uh, uh, furnizori de servicii își mențin activitatea. Domnul Van Hol. I'm sorry, Chair. It seems I have a problem. problem. Îmi pare rău, domnule președinte, n-am înțeles bine când ați pronunțat numele meu. Câteva chestiuni pe care vroiam să le uh, subliniez. Prima se referă la durata uh, îndelungată, uh, durata operațională îndelungată a uh, programului și problema continuității după 2014. Uh, și modul în care acest program va fi finalizat. Bugetul pentru operațiunile inițiale de 150 de milioane este insuficient și uh, achiziționarea acestor serii B ale satelitelor Santinela încă nu au fost bugetate. Angajamentul nostru pentru a susține aceste cheltuieli trebuie să fie uh, foarte clar. În al doilea rând, în ceea ce privește politica datelor, eu susțin ideea de a avea un acces liber la date, așa cum a propus raportorul. Și uh, obiectivul Uh, unul dintre obiectivele acestui program este să lanseze o adevărată piață în acest domeniu. Eu sunt de părere că uh, societățile, firmele, chiar și cele din noile state membre ar putea beneficia de pe urma acestor date și ar putea încuraja uh, cercetarea. Dar prin extinderea uh, serviciilor propuse de către GMS nu au fost suficient clarificate. De aceea aș recomanda prudență în ceea ce privește modul în care acest lucru va fi prevăzut în legislație. Bineînțeles, mai sunt și alte aspecte legate la siguranța informației. Trebuie să fim siguri că uh, există confidențialitatea informațiilor care sunt schimbate prin uh, uh, cei care furnizează informațiile și cei care le primesc. Un alt punct. E nevoie de o clarificare în ceea ce privește rolul operatorilor din aceste infrastructuri spațiale. Acest lucru este necesar pentru a avea infrastructura operațională cea mai eficientă. Trebuie să vedem exact cine anume se va ocupa de implementarea concretă a acestor uh, infrastructuri. Uh, există oare și o dimensiune uh, privată în acest sens? Cam atât. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Vălean. Am pronunțat mai bine? Mulțumesc. Domnul Cicester. Thank you, Chairman. Um, I'd like to, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur și eu colegilor pentru a-l felicita pe elegul nostru, domnul Glante, uh, pentru acest raport. Uh, peste câteva secunde am să-mi exprim un oarecare dezacord față de un anumit element, dar aș fi vrut mai întâi să fac câteva sugestii pe care sper le veți considera utile și constructive și sper că acestea uh, vor fi uh, preluate sub forma a 3 sau 4 amendamente. Primul punct se referă la duplicarea datelor. Uh, s-a sugerat că ar exista o posibilitate ca uh, prin colectarea a noi date s-ar putea ca aceste noi date să se suprapună cu cele deja colectate. Și atunci ar trebui să vedem acolo unde este posibil, uh, cel puțin pentru serviciile GME S, să vedem dacă această duplicare nu poate fi uh, evitată. Nu știu dacă acest lucru a fost suficient subliniat în propunerea comisiei. În al doilea rând, și bineînțeles că acest detaliu poate fi discutat mai îndelungă odată ce amendamentul va fi formulat mai înscris. Un al doilea punct pe care doream să-l subliniez. Acest proiect se bazează pe cooperarea mai multor părți interesate. propunerea unui parteneriat, a unui consiliu de administrație în care să fie reprezentate aceste părți interesate, ar putea fi un punct interesant care ar putea fi considerat. Asta tocmai pentru a se asigura acolo unde este posibil că există atât consultare cât și angajament clar. Al treilea punct. Și aici intervine micul meu dezacord cu opinia raportorului. Uh, eu sunt de acord cu doamna Vălean în ceea ce privește accesul liber, fără uh, plată, la datele și serviciile furnizate de uh, GMS. Eu am oarecare rezerve, aș face o sugestie totuși, pentru că s-a făcut deja o referire la buget în așa fel încât să nu existe taxe de plătit pentru astfel de servicii. Și de asemenea, în acest context de stabilire a unor servicii, aș spune, de marketing, uh, nu știu dacă se poate crea într-adevăr o piață atunci când produsele și serviciile propuse sunt gratuite. Poate că mă înșel. Însă sunt cu siguranță mulți alții mai uh, pricepuți în aceste chestiuni care ar putea să ne dea un răspuns clar. Dar dacă se pot obține informații și servicii gratuite, nu știu cum se poate crea o piață. Iată, deci am rezerve referitor la acest aspect și aș solicita să reanalizăm acest punct. Eu am înțeles foarte bine că domnul Glante are o opinie foarte clară în această privință, dar aș fi vrut totuși să atrag atenția asupra acestui element, uh, în așa fel încât să vedem dacă mai putem dezbate acest lucru. Mulțumesc, care cuvântul doamna Dati. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, aș dori să mulțumesc domnului Glante pentru raportul pe care ne l-a prezentat astăzi. Într-adevăr, în calitate de raportor din umbră din partea PP, putem spune că în momentul de față nu există observații majore sau critici importante față de acest raport, dar câteva observații se impun în ceea ce privește propunerea de regulament și proiectul de raport. Aș dori să revin asupra unui amendament, și anume amendamentul numărul doi, referitor la continuitatea datelor. E vorba de uh, um, prevederile din regulament în ceea ce privește continuitatea datelor. Deci, ideea e ca aceste date să fie accesibile fără întrerupere. Acest lucru ar permite utilizatorilor să utilizeze aceste servicii cu încredere. Eu consider că am putea să mergem și mai departe și să înscriem această idee în text, pentru că deocamdată figurează doar în considerent, în expunerea de motive și nu are aceeași forță juridică, uh, nu subliniază, nu valorizează suficient acest uh, principiu de continuitate a datelor. Apoi, în ceea ce privește finanțarea, ceea ce a spus doamna Vălean, încerc să pronunț corect, aș, uh, m-aș referi la aspectul finanțării care a fost abordat. Și am spus deja acest lucru cu ocazia ultimului nostru schimb de opinii pe această temă. Există o lipsă de vizibilitate, de lizibilitate în ceea ce privește finanțarea în propunerea de regulament și în ceea ce privește uh, suma totală. Uh, Poate că ar fi bine ca finanțarea să fie mai bine organizată, să existe o coerență mai mare în ceea ce privește modul de finanțare și modul în care se va organiza uh, bugetul pentru a avea un echilibru între servicii. Pentru că în stadiul actual al textului nu vedem o garanție suficientă uh, de finanțare pentru supravegherea mediului marin și a atmosferei. Știm că există fonduri pentru o supraveghere de urgență și pentru supravegherea uh, terestră. Ar trebui ca până în 2013 cele patru servicii propuse să aibă același nivel de maturitate. Pentru că deocamdată în textul astfel formulat lucrurile nu sunt clare. Apoi, regulamentul va trebui să oglindească uh, și echilibrul financiar între cele patru servicii propuse. Apoi, în ceea ce privește politica datelor, colegul precedent, uh, domnul Cicester, a vorbit de principiul uh, acesta de acces gratuit, cu plată, fără plată la aceste date. Eu aș uh, propune o nuanță, pentru că mă refer aici la amendamentele 3 și 12, e principiul însuși al accesului. Uh, Vedem apoi dacă e gratuit sau nu, dar principiul accesului este, ar fi limitat, uh, oferit doar persoanelor fizice și morale stabilite pe teritoriul Uniunii Europene. Eu cred că această propunere nu este tocmai uh, bună, pentru că aceste date înseamnă că nu ar fi accesibile tuturor, chiar dacă alții ar dori să plătească pentru aceste date. Deci această chestiune a principiului accesului îmi pune probleme am putea să credem că da, e normal ca acest program GMS să poată să fie benefic mai întâi pentru întreprinderile și cetățenii europeni, dar trebuie să vedem ce înseamnă această restricție concret. Și sunt de acord cu observația dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește costurile de punere în aplicare. Dacă introducem o astfel de restricție, asta va costa și deci va influența finanțare. În al patrulea rând, în ceea ce privește politica de date, în articolul opt am putea să includem necesitatea de a garanta omologarea și integritatea datelor. Știu că există o dezbatere, noi am abordat foarte, de foarte multe ori această idee, întreprinderi ni s-au adresat în acest sens în ceea ce privește acreditarea, certificarea acestor date. Este foarte important să avem această omologare a datelor, în așa fel încât să evităm orice manipulare externă și pentru a permite o utilizare a datelor în cazul în care există un uh, litigiu. Uh, Uh, o astfel de prevedere este importantă în momentul în care ne-am confruntat, spre exemplu, cu, cu catastrofe ecologice. Și ultimul punct, un punct deja abordat, este acela al guvernanței. Nu este suficient, suficient de clar. Știm că buna guvernanță este indispensabilă pentru a avea un program încurunat de succes și că e nevoie de un mecanism de coordonare mai bun între statele membre, Uniunea Europeană. Acesta încă mai trebuie găsit. Comisia, într-o comunicare de pe 12 noiembrie, vorbea despre crearea unui consiliu de par Partener de administrație. Păcat că propunerea de regulament nu preia această idee de Consiliu și figurează doar ideea unei comitet de gestiune care s-ar limita doar la uh, gestiunea bugetară. E păcat, pentru că ar fi fost un mijloc uh, foarte bun de a garanta coerența între diferiții actori implicați în program, Consiliul și partenerii și acest lucru mi se pare necesar pentru că, dincolo de finanțe, pentru că nu e vorba doar de o gestiune financiară, am avea și o gestiune a infrastructurilor. Statele membre gestionează infrastructurile și Uniunea Europeană, de asemenea, se ocupă de infrastructuri. De aceea, acest comitet și acest Consiliu de Parteneri să se ocupe și de aspectul bugetar și de aspectul material al infrastructurilor. Iată, deci, cele câteva comentarii pe care doream să le formulez ca urmare a, a uh, uh, acestui raport, uh, modul în care este formulat acest raport. Nu trebuie să uităm că e vorba de o adevărată șansă și nu trebuie să ne limităm și să pierdem din potențial. Mulțumesc! Mai întâi aș vrea să mulțumesc domnului Glant pentru documentul foarte bun și dacă nu ne-am văzut de-a lungul procesului, nu pentru că, nu din lipsă de interes, ci pentru că am considerat că ați făcut o treabă foarte bună pentru a reacționa la ceea ce a spus doamna Dati în legătură cu accesul europenilor, dar și accesul altor actori pe baza reciprocității. E important acest lucru pentru că este un proiect major. Și nu există nicio posibilitate de acoperire globală în ceea ce privește observația dacă ceilalți actori nu își uh, fac partea lor. Adică dacă India, Brazilia, China, Statele Unite și Rusia își fac părțile lor, ei ne pot da acces uh, la sateliților și noi uh, la, le dăm acces la al nostru, la ai noștri. Deci iată, măcar cu țările, entitățile care au programe similare, trebuie să existe această reciprocitate. Uniunea Europeană nu trebuie să fie uh, singurul actor politic care să facă totul pentru toată lumea. Pe de altă parte, sunt de acord cu dumneavoastră că anumite țări terțe, de exemplu, țările în curs de dezvoltare, ar putea avea nevoie de acces la aceste date, dar ele sunt în altă situație. Cred că să facem o distinție clară între țările în curs de uh, emergente, țările dezvoltate și cele nedezvoltate și poate am putea depune un amendament în acest sens. Așa vrea să susțin ceea ce a spus Giles în legătură cu uh, liberul acces. Știm că acest program va costa mult și nu putem să-l începem și după aceea să-l lăsăm baltă. Deci este un angajament pe termen lung. Știm și care este situația finanțelor noastre publice, știm și ce strategii de ieșire din criză mm, vor fi necesare și sunt de acord cu dumneavoastră că a renunța la o potențială sursă de venituri de la început este o problemă, nu doar din punct de vedere al utilizatorilor finali care ar folosi uh, rezultatele GMS în uh, scopuri non-profit. Nu spun că trebuie să-l obțină gratis, dar țările, eh, companiile care vor să-l folosească e normal să plătească pentru a folosi, a exploata aceste date, dar pe de altă parte Uniunea Europeană cred că trebuie să mențină o parte din lanțul valorilor, pentru că noi investim în infrastructură. Deci, dacă Um, nu facem acest lucru, poate acest program va fi um, în pericol la un moment dat. Și dacă statele membre într-o bună zi spun că nu mai pot să susțină financiar proiectul, riscă să se întâmple acest lucru. Și voi depune un amendament împreună cu dumneavoastră în acest sens. Mm, domnul Weber. Foarte pe scurt, aș vrea să revin asupra problemei gratuității. Am discutat puțin cu doamna Dati mm, deja această temă acum vreo două luni. Sunt absolut de acord cu ce spune raportul domnului Glante pe, în legătură cu acest aspect. Se propune ca serviciile să fie gratuite pentru toți cetățenii și pentru toate întreprinderile Uniunii pentru a permite dezvoltarea pieței transporturilor navale, mai ales pentru IMM-uri. Aș vrea însă în aval, mă scuzați, uh, serviciile în aval, mai ales pentru IMM-uri. Programul lansat există de vreo 40 de ani și dispune de, de arhive importante, dar accesul la acest satelit era uh, contrataxă, dar ieftin. Și atâta timp cât se plăteau taxe, aveau loc aproximativ 20.000 de tranzacții pe an. De când serviciul este gratuit, s-a ajuns la 200.000 de tranzacții pe lună. Puteți verifica aceste date și veți vedea ce înseamnă a crea o piață sau a dezvolta foarte mult o piață. Și dacă dorim nu doar să creăm o piață, dar și uh, Um, să îi dăm un imbold, trebuie să creăm aceste activități economice care nu există, le să le dezvoltăm și apoi vom vedea uh, cum putem să le finanțăm uh, de la cei care trăiesc de pe urma acestora. Mulțumesc, Giles, mai dorea să intervină încă o dată. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc colegii noastre, doamnei Dati, pentru nuanță. Accept distinția dintre acces complet uh, deschis pe de o parte și cel gratuit, uh, adică fără taxă. Pentru că cred că trebuie să existe un acces la date, dar nu cred că trebuie să eliminăm posibilitatea perceperii unor taxe. Mulțumesc. Danke. Möchte die Kommission noch was? Mulțumesc. Comisia mai dorește să completeze? Ok, please. Merci beaucoup, monsieur le, le président. Très, très... Euh- Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Mai întâi Aș dori să mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru interesul de care dați dovadă referitor la GMS. Uh, noi suntem de acord cu această idee a continuității datelor. E vorba de un principiu pe care ne-am sprijinit pentru a dezvolta acest program și aș dori să atrag atenția asupra consecințelor pe care această continuitate a datelor ar putea să aibă atât asupra permanenței infrastructurilor spațiale, dar și asupra permanenței activităților de exploatare a datelor și serviciilor în materie de stabilizare a competențelor tehnice în Europa, dar și, bineînțeles, în ceea ce privește finanțarea. Iar în acest sens aș dori să atrag atenția Comisiei dumneavoastră asupra comunicării adoptate de Comisie pe 28 octombrie referitor la perenitatea, continuitatea infrastructurii spațiale, puncte care au fost astăzi subliniate. E vorba de decizii care trebuie luate până în 2011 pentru a asigura o gestiune a acestui proiect în mod profesionist. Să anticipăm care vor fi activitățile viitoare în așa fel încât acestea să se poată derula la costuri cât mai eficiente. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Glante, mai doriți dumneavoastră să completați? Da, mulțumesc pentru sugestii Cred că vor mai urma amendamente în ceea ce privește duplicarea datelor. Cred că nu ar trebui să inventăm roata de două ori, ci să evităm acest lucru în ceea ce privește securitatea și confidențialitatea. Nu știu care sunt reglementările specifice în diferitele state membre, dar și știu că în țara mea există un um, oficiu federal pentru controlul um, exporturilor. Așadar, bineînțeles că nu vom pune la dispoziția Iranului uh, utilaje care să fie relevante din punct de vedere al securității. În ceea ce privește finanțarea, sper să-l fi înțeles uh, bine pe Giles. Sigur că putem uh, discuta, ne propunem să avem o penetrare a pieții pentru că aceste servicii să se impună pe piață și sigur în viitor putem uh, vedea dacă acest sistem uh, se va privatiza și dacă accesul la aceste date va fi contra cost. Dar cred că inițial trebuie să atingem rata de penetrare pe care ne-o propunem. În ceea ce privește accesul și reciprocitatea. Am avut deja o primă dezbatere dacă și alte regiuni ne pun la dispoziție aceste date în mod gratuit și noi la rândul nostru trebuie să facem acest lucru. Mulțumesc încă o dată pentru uh, sugestii și, și eu uh, probabil uh, voi mai veni cu uh, o serie de amendamente. După termenul de depunere se impune încă o discuție. Sunt uh, curios să văd care va fi poziția Comisiei de Buget și să vedem dacă cele propuse vor fi și realizabile. Mulțumesc și eu. Termenul de depunere a amendamentelor este 10 decembrie, orele 10. Închidem acest punct și trecem la punctul 8 al ordinii de zi acum și anume prezentarea studiului privind aspectele legate de guvernanța spațiului european de cercetare Dați-mi voie să-l salut pe directorul adjunct Țerano, care ne va prezenta acest raport uh, și care va da silință să fie cât se poate de succint. Iar dumneavoastră, uh, dacă veți avea întrebări, uh, vă rog la rândul dumneavoastră să fiți cât mai scurți în intervenții pentru a avea timp și de un răspuns. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor! E o mare plăcere să mă aflu în fața dumneavoastră. Voi încerca să fac câteva comentarii pe marginea acestui raport, dar să păstrăm și timp la sfârșit pentru întrebări. Scopul era să evaluăm spațiul european de cercetare și ne-am concentrat pe anumite inițiative, modul în care acestea sunt implementate în contextul uh, Uh, acesta de spațiu european de cercetare. În, în același timp, doream să ne concentrăm pe un context mai larg. Nu vreau să mă refer doar la cercetare, ci și la cunoaștere în general. Uh, noi considerăm că o parte din inițiativa noastră ține și de educație și de inovare. De aceea am definit acest triunghi al cunoașterii. De asemenea, Parlamentul ne-a tras atenția asupra faptului că trebuie să ne concentrăm și pe inițiativele create uh, sub articolul 169. Uh, acestea nu s-au schimbat, dar am încercat să considerăm și toate celelalte inițiative care ar putea să fie utile tocmai pentru a înțelege uh, despre ce este vorba, pentru că ele vor reveni pe scena discuțiilor în viitor. Noi înțelegem că în momentul în care vorbim despre spațiul european de cercetare, vorbim despre anumite inițiative care au fost create de către comunitatea europeană, dar și de către statele membre prin strategia de la Lisabona. Și aici vedeți că avem o idee și anume, strategia de la Lisabona este mai largă decât spațiul european de cercetare în sine. Și Spațiul european de cercetare reprezintă ca o răscruce de drumuri între diferite inițiative din partea statelor membre, a comis, ale Comisiei și așa mai departe. Și o parte din aceste inițiative nu pot fi considerate doar ca un mecanism care sunt implementate prin uh, anumite organisme comunitare. Ele contribuie, bineînțeles, la finanțarea acestor inițiative, dar Inițiativa în sine reprezintă un angajament și din partea anumitor state membre, statelor membre. De asemenea, am încercat să înțelegem care sunt dimensiunile de guvernanță pe care trebuie să le luăm în considerare pentru a compara diferite situații din diferite inițiative. Și în final am reușit să identificăm că aceste dimensiuni, acești factori care influențează uh, tipul de guvernanță pe care îl avem în momentul de față sunt cele enumerate. Dacă e să comparăm cercetarea așa cum s-a desfășurat în trecut până în prezent, vedem că există diferențe. Și asta depinde de modul în care aceste dimensiuni, aceste, acești factori sunt considerați. Deschiderea este foarte importantă pentru că e un mecanism pe care îl avem la dispoziție pentru a fi capabil să ținem seama de interesele tuturor participanților, să ținem seama de interesele celor care au inițiative comune. Transparența, de asemenea, luarea deciziilor și utilizarea resurselor și comunicarea cu toți participanții, iată o altă dimensiune importantă care face parte din această schemă de guvernanță și transparența trebuie să fie înțeleasă și tradusă prin reglementare, prin implementare. Apoi, echilibrul de interese și reprezentarea echilibrată printre uh, diferitele părți interesante, uh, mai ales între statele membre și participanți, este un factor important pentru ca deciziile să se contureze în realitate prin aceste inițiative. Apoi, eficiența, uh, modul în care se utilizează resursele, modul în care se respectă scopurile fixate inițial. Uh, în acest cadru am putea spune că toate aceste aspecte trebuie să fie updatate, dacă nu în fiecare an, cel puțin uh, după un anumit termen fixat, ca să fie în interesul tuturor celor care sunt implicați. Apoi, adaptabilitate și flexibilitate pentru a vedea cum anume uh, aceste rezultate se transpun în societate. Acest gen de inițiative trebuie să aibă rezultate care sunt, uh, au influență asupra societății și deci trebuie să avem și un feedback asupra modului în care evoluează aceste inițiative. Apoi, Uh, calendarul, de asemenea, în luarea deciziilor este un element important pentru că se, și se include în uh, această schemă de guvernanță pentru că încercăm o sincronizare a diferitelor inițiative în diferitele state membre care contribuie la aceste inițiative. Și am descoperit de multe ori că uh, din cauza acestei lipse de sincronizare în lansarea anumitor activități, atunci se constată anumite deficite. Și în final, un element important este internaționalizarea, în așa fel încât țări terțe și țări care nu fac parte din Uniunea Europeană să poată participa la astfel de inițiative specifice. De asemenea, considerăm că unul dintre scopurile spațiului european de cercetare este să ne deschidem către exterior și să deschidem acest spațiu către exterior. Deci, acest lucru trebuie inclus în schema de guvernanță. Apoi, bazându-ne pe aceste elemente, voi încerca acum, în cele câteva minute pe care le am la dispoziție, să vă prezint câteva din concluziile și recomandările noastre care figurează în raport. Mai întâi, trebuie să considerăm că spațiul european de cercetare este un proces în plină evoluare și reprezintă un instrument politic deosebit de important pentru a avea schimbări în politicile legate de cercetare, nu numai la nivel comunitar, ci și la nivelul statelor membre și există o influență asupra statelor membre pentru ca acestea să-și modifice propriile lor uh, politici de cercetare. Apoi, stabilitatea sau quasi stabilitatea scenariului este de asemenea un element care evoluează pentru a duce la un scenariu mai complex, dar mai puțin definit, mai puțin, uh, uh, mai puțin strict. Și în acest caz încercăm să găsim să inventăm, să creăm noi modalități pentru a avea o schemă de guvernanță care să se aplice la diferitele inițiative. Apoi, acest lucru are, bineînțeles, consecințe, costuri, costuri uh, tranzacționale legate de modul în care se implementează noile instrumente și noile inițiative. Bineînțeles, o inițiativă până se implementează durează foarte mult, costă mulți bani și trebuie să considerăm, în, să vedem în ce fel putem să avem din, în ce în ce mai multe inițiative pe costuri cât mai eficiente. În ceea ce privește uh, guvernanța spațiului uh, european de cercetare, noi înțelegem foarte bine că uh, există anumite probleme care trebuie rezolvate. Există un anumit număr de inițiative și știm că e nevoie de un anumit timp între momentul când se lansează inițiativa și până când ea este operațională. Există întotdeauna uneori întârzieri și în momentul de față, analizând diferitele inițiative, am constatat că flexibilitatea în modul în care se prioritizează lansarea inițiativelor este deosebit de importantă. Se pot include diverse inițiative, dar consecința acestei flexibilități este că uh, vom avea o diversitate în uh, guvernanță. Și această diversitate ar putea să crească pe viitor prin apariția unor noi inițiative Încercăm să creăm această diversitate în modul în care ne ocupăm de guvernanță. Și aici vedem, bineînțeles, că există o complexitate a subiectului atât pentru participanți uh, publici, privați, cei care sunt implicați în diferite inițiative. Și ei sunt de părere că există diferite scheme de participare care se pot schimba de la o inițiativă la alta și atunci e foarte greu pentru ei să aibă o structură comună, echivalentă. Și în final, de asemenea, foarte important, e vorba de adaptarea la procedurile naționale a procedurilor naționale la contextul european, care cere foarte mult efort. Și apoi mai e și viteza aceasta de adaptare în, a programelor naționale din diferitele state membre. Ă, de multe ori, participarea în inițiative, la inițiative nu este identică de la un stat membru la altul și atunci există diferențe mari, discrepanțe și pentru participanți la aceste inițiative. Bazându-ne pe acest lucru, am încercat să avem, să obținem un set de recomandări care ar putea să fie utile pentru a accelera construirea acestui spațiu european de cercetare. Unele recomandări sunt adresate statelor membre pentru că e nevoie de modificări și adaptări a unor inițiative specifice. Am să vă prezint câteva dintre ele care corespund punctelor de bază pe care noi le considerăm importante. Mai întâi uh, recomandăm uh, schimbări la nivel uh, legislativ, la nivelul statelor membre, pentru a grăbi tranzacțiile. Nivelul transparenței nu este același în Europa și statele membre atitudinea statelor membre în legătură cu deschiderea programelor naționale este foarte diferită. Trebuie îndepărtate dificultățile um, accesului la acestea. Trebuie să uh, se lanseze inițiative în mod sincronizat. trebuie să oferim asistență când se încearcă uh, să se pună în aplicare inițiativele 169 sau 171. Este important ca această aplicare să fie omogenă pe cât posibil pe viitor. Este important și să facilităm, facilităm mobilitarea uh, uh, agenților administrativi uh, de la nivel național uh, înspre entitățile europene uh, Uh, pe perioade de timp uh, nedefinite pentru a evita fragmentarea uh, excesivă în structura europeană de cercetare. Un alt mod de a înțelege aceste inițiative considerăm că este util să analizăm posibilitatea de a aborda politicile în legătură cu cunoștințele din mai multe puncte de vedere, cercetare, învățământ și așa mai departe, creând uh, organisme de luare de decizii mai globale, uh, structuri uh, mai mult sau mai puțin permanente pentru a facilita aceste discuții, atât la Consiliu cât și la Parlament, uh, în comisiile Parlamentului sau chiar la Comisie, având în vedere că structura sa internă este în curs de modificare. Deci, aceste politici legate de cunoaștere ar trebui uh, abordate altfel. Apoi avem recomandări în legătură cu modul în care se poate crește uh, atractivitatea pentru actorii implicați. Uh, facilitarea participării publicului uh, la inițiative um, organizațiile non-profit din afara Uniunii au dificultăți în accesul la acestea și cred că ar putea să joace un rol mai important în inițiativele era pe viitor. De asemenea, dacă analizăm finanțarea care este oferită, știu că regulile programului cadru în unele cazuri trebuie să fie diferite în funcție de um, tip, modul în care se face finanțarea inițiativelor, dar diferențe mari în finanțare uh, fac să apară probleme și resursele trebuie completate din surse naționale. Și poate ar fi util și să existe reguli comune pentru astfel de acorduri și chiar să ne gândim la posibilitatea de a le aplica la aceste tipuri de inițiative, nu să se înceapă de la zero în fiecare proces de implementare a unei astfel de inițiative. Apoi, celelalte, următorul tip de recomandări, modul în care trebuie abordate organizațiile altele decât cele europene. Cred că trebuie să fie o inițiativă deschisă restului lumii și să existe un rol pentru organizațiile din afara Uniunii Europene și uh, procesul de aprobare a acestor inițiative um, globale ale ERA cu participarea unor instituții din Europa și în afara ei, uh, adoptând uh, acorduri generice. Pe viitor, Cred că va fi mai ușor să regăsim aceste astfel de inițiative globale în care entități din afara Uniunii Europene să se alăture celor din interiorul ei. Apoi avem un alt set de recomandări în legătură cu inițiativele 169 și 171. Aș vrea să subliniez o parte dintre ele. Trebuie să regândim modul în care abordăm procesul de aprobare a acestor noi inițiative pentru că considerăm că este necesar ca aprobarea acestor tipuri de propuneri să aibă rol, loc mai rapid, cu asigurarea unui rol activ pentru toți agenții implicați și să le oferim, să, să apărăm rolurile specifice ale organelor din care iau decizii și de asemenea Consiliul trebuie să aibă posibilitatea de a discuta aceste inițiative. Pe lângă rolul important al Comisiei Europene, promovarea acestor inițiative. Din punctul meu de vedere, este de asemenea important uh, după ce inițiativa era a fost aprobată și lansată, de multe ori uh, trece multe vreme aceste inițiative de multe ori, au o perioadă de viață de 7, 8 sau 10 ani. În aceste perioade lungi poate se pot întâmpla multe și de aceea trebuie să avem suficientă flexibilitate în, uh, în guvernanța inițiativelor pentru ca ele să poată să fie adaptabile și trebuie în cooperare cu uh, entitățile naționale să definim niveluri diferite de adaptare, de uh, implicare. Trebuie de asemenea să găsim mecanisme pentru asigurarea transparențelor și oportunităților legale în accesul la fonduri. Uneori au apărut uh, restricții în legătură cu accesul unor tipuri de actori interesați interesele acest, dacă interesele acestora sunt promovate de un grup închis de entități, accesul ar fi mai dificil. Și trebuie să ne asigurăm că oricine poate să accepte aceste condiții. Există și recomandări, avem și recomandări specifice în legătură cu anumite inițiative din programul cadru ERANET. Le-am abordat nu pentru că încercăm să discutăm aici acest instrument, ci pentru că în anumite cazuri au fost folosite ca proces de tranziție spre alte tipuri de inițiative ERA și Eranet ar putea avea un rol de tranziție în viitor, dar mai transparent, să existe condiții clare pentru a ști când succesul acestor inițiative Eranet ar putea duce la alte tipuri de inițiative, de exemplu 169. Nu aș dori să intru acum în detalii. Avem recomandări pentru inițiativele de tip articolul 169 și 171, dar în aceste cazuri cel mai important mesaj este acela de a spune că trebuie să ne gândim la reguli comune de guvernanță pentru toate inițiativele, din două motive. Pentru că, în primul rând, avem, trebuie să avem reguli comune și un echilibru între aceste reguli comune și uh, o anumită flexibilitate pentru a face loc uh, elementelor specifice, dar aceste reguli comune ar putea facilita și procesul de aprobare și de aplicare. Pentru participanți acest lucru este la fel de important pentru că um, pot să participe mai întâi la un tip de inițiativă era și apoi la altul și dacă regăsesc aceleași reguli, le este mai ușor. În cele din urmă, în raport uh, am mai discutat și elemente specifice legătură cu anumite inițiative comune privind tehnologia care nu au fost încă aplicate și ne-am gândit la următoarele. De exemplu, mecanismul de îmbunătățire a participării IMM-urilor prin condiții similare cu tipul de mecanisme din regulile de participare din programul cadru și promovarea participării MM-urilor nu doar în, programul cadru, ci și în aceste uh, tipuri de inițiative era diferite. În ceea ce privește infrastructurile de cercetare, crearea consorțiului european de infrastructuri de cercetare trebuie să fie baza îmbunătățirii, definirii și lansării procesului unui nou infrastructuri de cercetare. Credem că este important să ne gândim la un mecanism pentru a facilita ceea ce aș numi eu um, europenizarea um, infrastructurii de cercetare din statele membre. Acestea trebuie, trebuie să le considerăm ca făcând parte din infrastructura de cercetare de la nivel european. Același lucru s-ar putea întâmpla și cu alte elemente care ar uh, putea ajuta infrastructura de cercetare să își servească mai bine um, obiectivele. Au și rolul de a forma uh, cercetătorii tehnicienii ca parte a procesului de a lansa o nouă infrastructură de cercetare. Lucru important pentru că este o consecință a politicilor de cunoaștere în general și aspectele politice sunt de asemenea importante. Trebuie să ne gândim și alte tipuri de inițiative, de exemplu, um, comunitățile de cunoștințe și inovații Uh, Institutul European pentru Cercetare. E vorba de inițiative care vor fi lansate la anul, și, uh, la, la, care vor fi lansate în curând și la anul vor fi în faza de implementare. De asemenea, trebuie să mm, promovăm acest concept uh, de politici ale cunoașterii, promovând inovarea, educarea și cercetarea împreună dar trebuie să um, definim clar ce teme trebuie să acopere acestea. Observații finale. Pentru a face un uh, scut rezumat, Considerăm uh, că programele de guvernanță vor deveni un element foarte important în succesul politicilor europene de cercetare. Cei implicați trebuie să știe cum vor fi uh, aplicate aceste inițiative și acest lucru depinde de um, sistemele pe care le vom crea. Definirea regulilor comune pentru um, a facilita punerea în aplicare a inițiativelor aceste reguli comune sunt uh, necesare pentru toate tipurile de inițiative. Pe viitor vom uh, evoluția parteneriatelor public-privat uh, vor duce la noi tipuri de inițiative de tip ERA și va trebui atunci să analizăm, să discutăm care vor fi cele mai bune mecanisme de aplicare și uh, la nivel interguvernamental pentru, trebuie să ne deschidem spre restul lumii, care acesta este unul dintre cele mai importante elemente pentru viitor. Trebuie să facilităm, facilităm deci acordurile interguvernamentale pentru a spori vizibilitatea Uniunii la nivel internațional și trebuie să facilităm participarea entităților uh, din afara Uniunii la inițiativele ERA. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule profesor, pentru prezentare, informațiile oferite și raportul pe care ne-ați oferit și pe care îl vom putea analiza în liniște. Văd că sunt trei uh, cereri de luare de cuvânt. Dacă nu mai dorește nimeni altcineva, închei uh, lista de vorbitori. Uh, domnul Calas, pentru început. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc vorbitorului pentru acest uh, excelent document. Și trebuie să spun că apreciez faptul că cercetarea și dezvoltarea tehnologică ocupă un rol important în preocupările acestei comisii. Aș dori să mulțumesc președintelui în acest sens. Se vorbește în acest raport de dificultățile constatate în atingerea strategiei de la Lisabona, ceea ce privește obiectivele cantitative. Cred că această formulare rezumă situația actuală. Cred că este nevoie de o nouă soluție de abordare a cercetării în general. Cu toate acestea, Complexitatea diferitelor um, inițiative este subliniată în cazul ERA și există multe astfel de organizații, foruri, organisme, etc. Și se pare că ne îndreptăm spre un sistem din ce în ce mai complex în ceea ce privește gestionarea și finanțarea cercetării. Și acest lucru este, bineînțeles, în detrimentul eficienței și efic eficacității am putea spune că experimentăm cu finanțarea și până la urmă cei care implementează politicele la nivel uh, european uh, sunt uh, cei care fac astfel de experimente. Există însă practici de succes în Europa și în restul lumii. Permiteți-mi să menționez aici uh, exemplul britanic. de când uh, s-a stabilit pentru universități un fel de exercițiu de evaluare a cercetării și de când s-a implementat uh, politica lui David King, am asistat la rezultate extraordinare. și uh, s-au făcut uh, progrese în ceea ce privește eficiența utilizării finanțărilor. Între uh, primele 12 universități din lume, 6 sunt britanice. Așadar, uh, sunt uh, exemple de succes pentru politici, care se regăsesc peste tot. Acest sens raport vine cu niște recomandări foarte utile pentru diferite măsuri care pot fi adoptate pentru a stimula acest domeniu al cercetării. Nu știu dacă acest lucru însă va fi suficient pe termen lung. Dacă analizăm uh, cele două documente, unul este cel al Parlamentului European care se referă la chestiuni care vizează administrarea și, pe de altă parte, documentul Comisiei Europene spre o zonă, spre un spațiu de cercetare mai intens, un document publicat în 2009, vedem <clears throat> așadar că răspunsurile vis-a-vis -vis de progresele efectuate sunt exprimate într-un uh, mod destul de vag. Care este așadar situația universităților din Europa în comparație cu rezultatele cercetării? Răspunsul este că nu am publicat destul. Avem un sistem coerent de uh, evaluare a universităților? Răspunsul este nu. Nu avem un sistem eficient și eficace. Domnule președinte, v-aș fi recunoscător dacă strategia de la Lisabona și politicile pe care le vom urmări până în 2020 ar putea face obiectul unui studiu specific. Dacă Europa se va trebui să se confrunte cu țările BRIC în 2025, care ne vor depăși în ceea ce privește inovație și tehnologie, aș dori să știu care vor fi politicile noastre. Pentru că este păcat Raportul Cavalio de astăzi prezintă gravitatea problemei. Ex Excelență, președintele, întrerupe vorbitorul. Vorbitorul Vorbitorul își finalizează intervenția. Mulțumesc, doamna Cavaliu. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să felicit autorii acestui studiu. În general, sunt de acord cu recomandările. Ați analizat principalele instrumente existente, dar în opinia mea, pentru a crea o, un spațiu de cercetare european coerent, trebuie să folosim instrumente complet noi. Raportul menționat de colegul nostru a fost redactat de mine și domnul Marimo. Prin prisma experienței noastre în cercetare, a mea din Portugalia, dânsului din Spania, încercasem să creăm uh, spații de cercetare comune și ne-am confruntat cu toate aceste probleme, în opinia noastră. Trebuie să existe și o cultură a încrederii, dar și acest lucru se menționează. Și trebuie să avem în vedere obiectivele care vizează excelența și de asemenea Uh, atunci când este vorba de crearea de capacități uh, și finanțarea școlilor, nu trebuie să pierdem din vedere excelența. Pentru a depăși însă fragmentarea avem nevoie de un Consiliu de Cercetare European. Eu cred că există șansele unui start bun pentru un program pan-european care să promoveze excelența în Europa. Europa poate propune o finanțare comună cu statele membre și efectuarea unei evaluări la nivelul întregii Europe. Pentru a evita o finanțare de către o regiune de la bugetul acesteia uh, o altă regiune se uh, poate proceda la o redistribuire a bugetelor. De aceea, cred că excelența trebuie promovată, iar evaluările uh, să se facă prin comparație între instituții care urmăresc același scop. Articolul 69 specifică același obiectiv. Dumneavoastră veniți uh, cu alte sugestii de simplificare a articolului 169, dar aceste agenții paneuropene la, mod, la modul simplificat uh, prin uh, intermediul unei evaluări la nivel european s-ar putea, s-ar putea evita fragmentarea. Doamne Țicău. Mulțumim pentru prezentarea făcută. Ca și colega mea, subliniez faptul că, din păcate, Uh, proiectele de cercetare au fost uh, însoțite și de foarte multe proceduri greoaie, birocratice, ceea ce a făcut ca multe companii să fie descurajate uh, chiar să participe la astfel de cereri de proiecte. De asemenea, aș avea și o întrebare pentru dumneavoastră. Cât la sută din proiectele finanțate s-au concretizat ulterior? E adevărat, cercetarea înseamnă idei uh, noi uh, nu neapărat întotdeauna se concretizează într un uh, produs care va cuceri piaa dar cred că trebuie să investim mai mult i în cercetarea aplicată. este adevărat iniiativele comune sunt un pas înainte dar având în vedere că se cheltuie foarte multe fonduri pe proiecte de cercetare ar fi important să finanăm mai mult cercetarea aplicată. Uh, și o întrebare ar fi de ce mare parte dintre proiecte nu s au concretizat care au fost barierele lipsa de finanțare lipsa resurselor umane și materiale pentru transpunerea în practică a, rezultatului unui proiect de cercetare poate ideile au fost prea novatoare ar trebui făcută o analiză vizavi de barierele care au împiedicat practic punerea în practică a proiectelor de cercetare de asemenea din păcate întreprinderile mici și mijlocii au avut de a lungul timpului o slabă participare la uh, zona de cercetare comună și spun acest lucru întrucât întreprinderilor mici și mijlocii le a fost greu să găsească uh, sumele pentru cofinanțarea necesară. mă refer aici la faptul că o companie o întreprindere mică sau mijlocie trebuie să trăiască și ca să supraviețuiască pe piață, este obligată să aloce cei mai buni oameni în proiecte care în scurt timp pot aduce venituri companiei. Deci nu își pot permite din punct de vedere financiar să aibă resurse sau echipe strategice care să se gândească la proiecte de viitor, la idei noi de cercetare. Și de asemenea, sistemul bancar nu oferă garanții suficiente pentru proiectele de cercetare. Ideal ar fi să, de să dezvoltăm un mecanism care să permită băncilor să ofere garanții în momentul în care un proiect este aprobat la nivel european. Și ultimul lucru pe care vreau să-l subliniez, în Uniunea Europeană avem prea puține incubatoare de afaceri și cred că aici partea de cercetare și partea de incubatoare de noi uh, companii ar trebui să se regăsească mai mult în uh, zona de cercetare la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc! Profesor Zerano, jetzt, äh, Domnule profesor Serano, aveți ocazia să veniți cu răspunsuri pentru întrebările formulate. Mulțumesc, domnule președinte. Pot să răspund în spaniolă sau poate preferați în engleză, cum, cum doriți simplemente porque, în primer lugar, agradecer. Mai întâi aș dori să mulțumesc tuturor pentru comentariile făcute. Ca un prim mesaj Multe mulțumiri pentru aceste comentarii. Raportul nu pretinde să facă o evaluare exhaustivă a tuturor proiectelor care au fost realizate și care se realizează în Europa. Și, de asemenea, nu ne doream să modificăm programul cadru în mod concret. Dacă nu sunteți de acord cu ceea ce a fost definit la nivel european, eu am vrut, în schimb, să vă prezint anumite idei noi, inițiative noi, care multe dintre ele sunt recente. De aceea este foarte greu să să fi avut timp suficient pentru a pondera toate rezultatele. Multe inițiative s-au lansat recent pentru proiecte care au fost aprobate, care au început, dar care încă nu s-au terminat. De aceea este destul de complicat să obținem o evaluare globală, finală a impactului real. Dar E adevărat că se poate face o evaluare a anumitor proiecte și m-aș referi la trei dintre aspectele care au fost menționate și care mi se par importante. Se vorbea despre universități la un moment dat. Eu cred că procesul acesta de modernizare a universităților europene face parte din construcția pe ansamblu a acestui spațiu european de cercetare. Este un element cheie al acestui ansamblu european și de aceea ne putem baza pe reforma acestor organisme publice care trebuie să se includă în acest spațiu. Am spus de asemenea că e nevoie de o viziune globală uh, referitor la toate politicile uh, de cunoaștere pe ansamblu. E nevoie de instrumente care să poată să inducă această reformă instituțională a acestor organisme, instituții, într-un context în care există atât de multă concurență, nu numai la nivel european, ci și internațional. Și uh, ținând seama și de condițiile dificile care există în astfel de instituții, precum universitățile. Și cred că reforma este absolut necesară. Nu avem un mecanism de evaluare uh, a acestor instituții uh, un mecanism global. Fiecare dintre universități desfășoară anumite activități și ar trebui să avem un, un, un set de indicatori al, uh, ai evaluării, uh, ai valorii pe care o creează în acest spațiu european de cercetare. Indicatori mult mai extinși. Un alt aspect la care doream să mă refer problema acestor proceduri birocratice în momentul în care se lansează inițiative. Eu cred că Comisia face totuși un efort ca din punct de vedere al participanților uh, să se reducă, să se simplifice procedurile în cadrul proiectului, uh, programului cadru. Dar inițiativele despre care discutăm noi astăzi, lucrurile sunt oarecum complicate. De ce? Chiar și la nivel național, finanțarea se poate face în momentul în care se trimit aceste propuneri, aceste proiecte la organismele naționale. Acestea trebuie să le aprobe și e clar că se schimbă partenerii de la o inițiativă la alta. Nu există un mecanism simplificat, un mecanism comun care să ușureze uh, aceste aplicații pentru obținere de finanțare. De aceea, existența unui organism care ar putea să aibă anumite resurse globale, un fel de uh, trezorerie comună a statelor membre, ar putea să faciliteze astfel de scheme de finanțare. Mai există un alt element care mi se pare important și la care s-a referit ultimul orator. E vorba de finanțarea cercetării aplicate. Da, trebuie să recunoaștem că inițiativele care au fost lansate, uh, inițiative comune sub uh, articolul 169, au un caracter destul de aplicat în uh, caracteristicile lor și, bineînțeles, sunt legate și de interesele anumitor sectoare industriale, uh, axate pe anumite subiecte, anumite teme. Ceea ce mi se pare necesar și care mie mi se pare a fi foarte util este să combinăm mai mult acest gen de aplicații cu celelalte tipuri de inițiative. De ce nu am putea combina o inițiativă, un proiect care se referă la o, o, anumite programe și idei, spre exemplu, din programul cadru, lansate pe de-o parte de industrie și care s-ar putea combina cu alte inițiative. În plus de aceasta, s-ar putea favoriza intrarea anumitor participanți care ar putea să fie beneficiari reali a unor astfel de, a unor astfel de inițiative. Bineînțeles, putem determina anumite tipuri de actori, spre exemplu IMM-urile și acest lucru a fost foarte mult discutat în momentul în care s-a definit regula de participare în programul cadru. S-au uh, fixat anumite criterii, dar ne dăm seama că ulterior aceste inițiative nu ajung concret, nu se transpun concret uh, în uh, realitate. Și iată deci anumite idei pe care am încercat să le sugerăm și pe care vă rugăm să le considerați, să le analizați pe viitor. Eh, ich darf mich ganz herzlich bedanken Professor Serrano. Mulțumesc, domnule Serano. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Am încheiat acest punct și trecem la un punctul următor, punctul 11 de pe ordinea de zi. E vorba de directiva privind întârzierile de plată. E vorba de o reformare a acestei directive Um, colega de, colegul de, Angelis, de Angelis are cuvântul și îi dau cuvântul pentru a ne informa de situația din momentul de față pentru un prim schimb de opinii. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus și dumneavoastră, vom avea astăzi un prim schimb de opinii în legătură cu o problemă mult discutată Într-un moment de criză economică atât de gravă, consider că problema întârzierilor de plăți în tranzacțiile comerciale este foarte actuală și care are repercusiuni importante asupra vieții întreprinderilor, mai ales asupra vieților întreprinderilor mici și mijlocii. E vorba de tranzacții comerciale între agenți economici și între agenți economici și administrația publică. După cum știți, multe plăți uh, sunt efectuate cu întârziere față de ceea ce s-a stabilit în contract sau în condițiile generale care uh, guvernează aceste schimburi. Directiva 35 din 2000 care avea tocmai obiectivul reducerii um, perioadelor, uh, termenilor de plată, nu cred că și-a atins scopul. Chiar mai mult decât atât, nu a rezolvat problema. Șapte ani după intrarea sa în vigoare, perioadele, termenele de plată variază foarte mult de la un stat membru la altul ne confruntăm cu situații foarte diverse. Dau doar câteva exemple. Aproximativ 165 de zile în Grecia, 53 de zile în medie în Germania, ă, Franța sau Regatul Unit. Această situație periclitează în mod serios funcționarea pieții interne dar riscă și să dăuneze și uneori să dăuneze grav competitivității întreprinderilor europene și uh, întregului sector industrial. Propunerea Comisiei Europene care face parte dintr-un grup de măsuri care are obiectivul uh, de a ajuta IMM-urile, de a le întări poziția. Cred că obiectivul acestei propuneri trebuie să fie reluarea investițiilor, creșterea economică și mai ales acum în moment de criză gravă crearea de noi locuri de muncă. După această introducere, acest preambul, voi prezenta pe scurt propunerea de directivă. Vreau să vă spun încă de acum că obiectivul acestui text este introducerea unor elemente de mai multă rigoare, care să dea mai multă rigoare, mai obligat, mai, cu obligativitate mai mare decât cele din Directiva 35 din 2000. E vorba de disciplina privind termenele de plată în acordurile comerciale între agenți economici privați și între agenți economici privați și administrația publică se fixează un termen de 30 de zile, chiar dacă și aici îmi pun o primă întrebare chiar dacă e vorba de 30 de zile, dar există multe derogări. Și eu mă gândesc că acest număr mare de derogări riscă să facă regula ineficientă sau chiar riscă uh, să prelungească mult aceste termene prevăzute. Deci, după părerea mea, un element foarte important din această directivă este tocmai reducerea uh, derogărilor, marjelor de derogare. Deci trebuie să evităm uh, recursul excesiv la derogări Uh, care ar putea să um, uh, denatureze însăși regula. Apoi avem uh, mecanismele de recuperare a fondurilor, um, măsuri împotriva unor clauze contractuale inegale, recuperarea um, creanțelor necontestate, precum și principiul rezervării proprietății până când bunele sau serviciile nu au fost plătite în totalitate. Iată, pe scurt am dorit să prezint câteva dintre elementele cele mai importante, după părerea mea. Vreau să mulțumesc imediat raportorilor din umbră, colegilor mei, pentru contribuția pe care o vor avea în această discuție. Vreau doar să le amintesc că sugestiile lor, contribuțiile lor trebuie să respecte articolul 87 din uh, regulamentul uh, nostru și îi invit să reacționeze în legătură cu anumite aspecte din propunerea de directivă. Mm, chiar în ceea ce privește domeniul de aplicare al acestei directive, știu că este o chestiune în discuție. Eu consider că multe, în multe țări sectorul spitali, uh, medical al spitalelor este unul dintre cei mai expuse din acest, de aceste întârzieri de plăți, mai ales uh, din partea administrației publice mă gândesc poate că domeniul de aplicare al directivei în administrația publică ar trebui să se extindă și la întreprinderile cu capital mixt, care um, oferă servicii esențiale pentru comunități. De asemenea, abordarea tranzacțiilor comerciale între agenți economici privați sau între administrația publică și uh, agenții economici privați. Termenele sunt foarte importante, precum și marjele de derogare, precum și recuperarea uh, creanțelor uh, este un element foarte important, precum și um, recuperarea unor sume forfetare. Am uh, oferit, iată, câteva idei uh, pentru a isca discuția. Bineînțeles, uh, trebuie să garantăm respectarea normei și executarea automatică, automată a mecanismelor de recuperare a creditelor, dacă este nevoie. Contribuția colegilor vor fi foarte importantă cu experiența din țările lor, pentru că aceste uh, întârzieri de plăți riscă să paralizeze sectoare importante ale economiilor noastre. În ceea ce privește calendarul nostru de lucru, președinția ne va indica termenele și Închei prin a vă spune că încă de astăzi uh, vă mulțumesc pentru toate sugestiile, contribuțiile pe care le veți transmite în următoarele zile, în următoarele săptămâni uh, pentru a ajunge la un text care să răspundă în mod hotărât um, în legătură cu o problemă importantă care să asigure dezvoltarea economică și să îmbunătățească viața IMM-urilor în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Rode, iar rândul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului Angelis. Această propunere vine de fapt cu câțiva ani întârziere, dar mai bine mai târziu decât niciodată. În principiu pot să susțin, să sprijin această propunere. Aș dori însă să mai adaug că la articolul 5, alineatul 4, o să se stabilească un termen uh, fix de 60 de zile uh, de plată pentru că, în opinia mea, un termen mai lung nu este justificat, iar formularea mi se pare puțin cam uh, imprecisă. Propunerea ar mai trebui să evidențieze și faptul că se pleacă, de fapt, de la un termen de 30 de zile, iar un termen de 60 mm, de zile ar trebui să reprezinte excepția. Și aici consider că propunerea nu este destul de strictă. Poate ar trebui chiar să solicităm uh, instituțiilor ca uh, <clears throat> să-și publice termenele medii de plată uh, pentru creanțe și pentru uh, dobânzile aplicabile pentru întârzieri. Poate că propunerea <clears throat> trebuie comparată și cu Uh, practicile din uh, sectorul privat. În uh, practica liberală însă se obișnuiește ca aceste termene de plată între entități private să fie reglate de piață. Însă dacă avem de-a face cu companii mari care își utilizează poziția de forță pe piață vis-a-vis -vis de firme mai mici, atunci ne revine nouă obligația să intervenim. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Uh, colegul nostru nu uh, vine din Germania, ci din Danemarca, deci îl felicit. Are domnul Benson cuvântul. Eh. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Situația este următoarea. Este într-adevăr o problemă pentru multe IMM-uri faptul că primesc cu întârziere uh, plățile pentru servicii și mărfuri. Și mai ales în uh, uh, vremuri de criză este decisiv până la urmă pentru aceste IMM-uri dacă vor supraviețui sau nu crizei. Iar plățile întârziate dăunează și competitivității în pe piața internă. Așadar, un instrument de reglementare pentru participanții la piață ar fi uh, de dorit. Întrebarea este ce valoare au aceste măsuri dacă nu sunt obligatorii? <clears throat> Pentru că ar trebui să stabilim un cadru uh, pentru uh, dobânzile datorate dacă plățile se întâmplă întârzie. La articolul 1 aliniatul 2 se elimină posibilitatea statelor membre de a solicita penalități de întârziere la sume mai mici de 5 euro. În ceea privește uh, costurile de recuperare, formularea este corectă. În cazul instituțiilor, cred că ar trebui să procedăm mai incisiv instituțiile publice, dar și cele cu capital uh, mixt sau care oferă servicii publice. Acestea sunt actori mari în țările noastre și acestea necesită ca noi să intervenim. Cred că ar trebui să ne luptăm pentru acest termen de 30 de zile. Dacă se ajunge la 60, asta ar trebui să fie limita maximă în acest domeniu și ar trebui să uh, și concretizăm ce reprezintă o companie publică. <clears throat> Pentru că există multe um, societăți mixte care ar trebui considerate companii uh, publice. Dacă se vorbește de 5% din valoarea uh, facturii ca și compensare a costurilor de recuperare, acestea ar putea ar putea uh, să fie determinate în funcție de termenul la care se plătește uh, creanța. Acum, acest lucru sigur că ar trebui poate prevăzut în condițiile contractuale. În ceea ce privește situația între companii private, ar trebui totuși să opereze dreptul comercial. Dar IMM-urile totuși plătesc prețul pentru aceste întârzieri și ar trebui să avem grijă aici, pentru că studiile arată că firmele mari fac astfel uh, presiune asupra uh, celor mici aș dori să studiem această chestiune. Mulțumesc, uh, domnul Rubi. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că tocmai în vremuri de criză economică și financiară este o temă foarte importantă pentru că uh, firmele sunt supuse unor presiuni mai mari datorită lipsei de cereri și numărul de uh, firme uh, scade, scade bonitatea acestora și aceasta echivalează cu o scădere a lichidității. De aceea este important ca în cazul contractelor publice sau a acelor companii care sunt similare, ar trebui ca termenul maxim de plată să fie de 30 de zile. Este tocmai unde putem interveni cu bază 2, despărirea lichidității în situația în care instituțiile publice plătesc mai repede. Poate că ne-am putea gândi la o introducere a unor bune practici în Europa, pentru că am putea constata dacă printr-o lichiditate mai mare crește și bonitatea firmelor și dacă astfel și creditarea băncilor va fi mai ă, sporită. Eu cred că este un element esențial în vremuri de criză pentru a putea sprijini ă, firmele și sectoarele afectate. Și aici mă refer și la instituțiile europene, sau care trebuie să aibă un uh, rol de model și pentru că sunt și în Comisia pentru Cercetare, aud uh, deseori cât uh, timp este necesar până când fondurile ajung uh, la uh, firmele care desfășoară proiecte și care deseori sunt aproape în fața falimentului. De aceea, cred că ne revine un rol de model. mulțumesc. Are cuvântul vicepreședinta Toia. Mulțumesc, domnule președinte și eu îl felicit pe colegul De Angelis, care cu raportul său a reușit să um, reia punctele esențiale și criteriile cu care va, va, își va continua examinarea acestei uh, directive. Uh, examinarea domeniului de aplicare al directivei uh, și a modalităților de plată. Credem, cred că toți uh, colegii acestei comisii sunt de acord cu abordarea sa. Vreau să subliniez importanța acestei prevederi care nu e vorba doar de o reformare, uh, este un angajament concret, altul este legat de TVA, um, care poate să aducă rezultate concrete deci, iată, rezultate concrete pentru cetățeni, ă, chiar în mandatul trecut, dar de multe ori era vorba doar de multe vorbe și doar anumite obligații concrete. De aceea, dacă un astfel de, ă, de act are aplicări concrete, trebuie să facem toate eforturile pentru a-l face cât mai util Uh, și pentru ca aplicarea sa să fie cât mai riguroasă, după cum a spus colegul de Angelis. Mulțumesc, domnul Palciu. Micro, please. Vă rog să deschideți microfonul. Tisztelt bizottság, ha végignézem ennek a hétnek a nap... Domnule președinte, dacă mă uit la ordinea de zi a acestei săptămâni și îmi imaginez că că ar trebui să fac o dară de seamă alegătorilor mei cu privire la lucrurile de care ne-am ocupat, mi-ar spune că ceea ce discutăm în momentul de față este unul dintre cele mai importante puncte. <clears throat> și anume ce instrumente găsim pentru ca acest uh, Uh, ce anume, ce soluții găsim pentru ca triunghiul de cercetare să funcționeze bine, e important, dar uh, această chestiune pe care o discutăm în momentul de față este esențială. Trebuie să vedem cum anume putem sprijini IMM-urile pentru a depăși această criză. Este evident uh, important ca în uh, domeniul cercetării mm urile să dispună de condițiile corespunzătoare. Dar mai important uh, este domeniul de care discutăm acum, uh, întârzierile de plată, care au dus la falimentul multor IMM-uri pentru că plățile nu au fost primite la timp. Faptul că sunt prezenți în sală un număr atât de mic de deputați nu ar trebui să arate că această comisie nu ar trebui să se ocupe în modul serios de această temă. Mulțumesc că comisia, dacă dorește să intervină, doamna Britman. Euh, Mulțumesc, domnule președinte Comisia este foarte încântată să asculte intervențiile raportorului și membrilor comisiei dumneavoastră. Susține această inițiativă pentru că este o inițiativă centrală, primordială pentru întreprinderi, mai ales pentru IMM-uri. Și e o inițiativă care fusese într-adevăr anunțată, uh, dar anumite elemente precum uh, uh, armonizarea la un termen de 30 de zile în planul de redresare economică european, uh, iată elemente care fusese anunțate. Am notat care sunt semnele dumneavoastră de întrebare referitor la câmpul, sfera de aplicare a directivei. Într-adevăr, uh, e mai nevoie de reflexie pe marginea acestui subiect Dumneavoastră v-ați referit și la importanța unei armonizări referitor și la întreprinderile publice. E un punct pe care cu siguranță va trebui să-l analizăm împreună cu dumneavoastră. Apoi ați mai abordat și chestiuni mai fundamentale, aș spune, uh, principiul acesta de libertate contractuală și marjele de manevră. După cum știți, în propunerea noastră de directivă creăm o oarecare uh, derogare față de libertatea contractuală, pentru că ne dorim o armonizare uh, între întreprinderi și uh, sectorul public, pentru că noi suntem de părere că uh, cei mai afectați de aceste întârzieri de plăți sunt întreprinderile și întreprinderile se află într-o situație în care le de, o, o situație de dezechilibru față de autoritățile publice. De aceea ni s-a părut oportun să nu aplicăm acest principiu al libertății contractuale, ci să prevedem o armonizare la un termen de 30 de zile. Acum, în ceea ce privește relațiile comerciale între întreprinderi, am fost de părere că era mai preferabil să păstrăm acest principiu al libertății contractuale, însă nu ca un principiu care ar putea fi aplicat fără niciun fel de restricție, deoarece propunerea de directivă întărește în mod considerabil garanțiile care sunt acordate în cazul în care ar apărea vreun abuz față de această libertate de contract, contractuală, e vorba de articolul 6, și directiva încearcă să uh, rezol rezolve această problemă a întârzierilor de plată, dar suntem conștienți de faptul că e o directivă care nu poate rezolva toate problemele. Cu siguranță mai sunt multe de făcut pentru a ajunge la un rezultat final există și elemente care se află în afara sferei legislative, însă suntem gata să le examinăm pentru a vedea împreună cu dumneavoastră, pentru a vedea ce se poate face pentru a îmbunătăți modul în care în IMM-urile își cunosc drepturile în acest uh, domeniu. Rămâne la dispoziția noastră pentru a uh, analiza posibilitatea unor alte instrumente legislative. Uh, comisia este la dispoziția dumneavoastră, rămâne la dispoziția raportorului pentru a, reflecția, pentru a analiza împreună temele pe care le-ați evocat. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și eu. Închei astfel dezbaterea. Domnul De Angelis ne-a tras atenția asupra faptului că pe 27 ianuarie va fi gata proiectul de aviz. Toți colegii sunt invitați să vină cu propuneri. Acest punct de pe ordinea de zi a fost uh, finalizat. Am spus azi dimineață că îi vom da 5 minute doamnei Țicău uh, posibilitatea să ne spună câteva cuvinte uh, pe marginea raportului uh, dânsei. Aveți la dispoziție 3 minute jumate. Dinte. <clears throat> Vreau să încep prin a mulțumi tuturor colegilor, și de raportori, de asemenea Comisiei Europene și președinției suedeze pentru negocierile fructuoase pe care le-am avut de-a lungul celor patru triloguri Uh, pentru directiva privind eficiența energetică a clădirilor. Uh, am dorit să fac această prezentare în cadrul Comisiei pentru a avea sprijinul uh, Comisiei ITRE vizavi de negocierile pe care le-am avut cu Consiliul. Am ajuns la un acord foarte bun. Practic am reușit să um, Ă, păstrăm acele prevederi ă, legate de instrumentele financiare nu în forma iniială propusă de parlament dar comisia până în două mii unsprezece va analiza fondurile ă, existente instrumentele existente i modul lor de utilizare i va veni dacă va considera necesar cu anumite propuneri noi. de asemenea toate clădirile noi începând cu două mii douăzeci trebuie să fie net zero energy buildings Uh, iar pentru clădirile publice noi acest lucru se va întâmpla cel târziu până în. două mii optsprezece de asemenea toate componentele care sunt uh, înlocuite trebuie să satisfacă cerinele minime de performană energetică i anume costul uh, optim directiva va fi revizuită la 1 ianuarie 2017. Statele membre pot adopta planuri naționale, inclusiv ținte, pentru transformarea clădirilor existente în clădiri uh, nearly zero energy building introducerea unei scheme voluntare pentru certificare europeană pentru sectorul nerezidenial de asemenea menionarea sărăciei energetice întărirea prevederilor legate de experi instruire i informarea proprietarilor i a locatarilor uh, i mai multe informaii care să fie conținute de certificatele de performanță energetică. De asemenea, sunt mai multe prevederi pentru utilizarea energiilor regenerabile și aici mă refer la sistemele alternative, dar și la definirea definiția clădirilor net zero energy building, mai puține uh, proceduri administrative, uh, un rol mai puternic al comisiei privind evaluarea planurilor naionale privind eficiena energetică a clădirilor i rapoartele de inspecie menionarea contoarelor uh, inteligente uh, câteva prevederi în recitaluri legate de recunoaterea mutuală uh, nu există o metodologie comună dar am agreat în principiu un cadru comun care este inclus într o nouă anexă i Uh, și de asemenea s-au uh, stabilit uh, proceduri clare pentru stabilirea nivelului cost optim pentru performanța energetică a clădirilor, iar dacă un stat membru este, are o diferență mai mare decât propunerea decât referința furnizată de către comisie mai mare cu 15%, atunci statul membru trebuie să vină cu măsuri corective cred că acordul este un acord bun este un text care va dezvolta economia eco eficientă i de aceea cred că parlamentul i comisia itre uh, ar trebui să susină acest acord. evident rămân deschise anumite elemente legate de comitologie uh, pentru că aceste Uh, noi uh, prevederi legislative se aplică tuturor documentelor care sunt astăzi în negocieri între parlament i consiliu datorită intrării în vigoare a noului tratat de la lisabona. <clears throat> Vă mulțumesc Mai am două intervenții. V-aș fi uh, satisfăcător dacă ați fi foarte succinți. Doamna Hall. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, doream să mulțumesc doamnei icău pentru această cooperare și consultare extrem de fructuoasă cu raportorii din umbră. De asemenea, a dori să-i aduc un omagiu pentru hotărârea de care a dat dovadă cu ocazia negocierilor. Uh, am avut momente de impas când credeam că nu o să reușim uh, să ajungem la un rezultat cu preedinia suedeză, însă doamna raportor a continuat cu multă hotărâre și și a reușit să iasă din impas. De aceea, după părerea mea, trebuie să o felicităm pentru acest lucru. După părerea mea, merită o susținere deplină a comisiei noastre ITRE. Mulțumesc, domnul Turmes. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să o felicit pe Adriana pentru activitatea foarte excelentă ca și raportoare. Aș dori uh, să mulțumesc de asemenea și uh, secretariatului. Cred că am ajuns la un rezultat uh, rezonabil în niște negocieri dificile. Consiliul uh, încerca de fapt uh, să blocheze aproape orice, orice. Aci, clădirile cu un consum uh, energetic uh, zero uh, reprezintă un pas înainte și trebuie să am avut o conferință în acest domeniu iar oamenii sunt mai bine informați, uh, știu toți cei implicați, cei care vând clădiri, cei care le uh, produc, că acest uh, tip de clădire reprezintă viitorul. Cheia pentru câștigul nostru um, a, a fost <coughs> renovarea. Uh, domnul Barroso nu intenționa să uh, cheltuie niciun uh, ban în acest domeniu. A fost foarte dificil așadar să revenim în negocierile pe marginea acestei directive. E salutar așadar că asistăm la această revizuire acum și va trebui să luptăm uh, Um, pentru cheltuirea uh, banilor din uh, planul de redresare pentru eficiența cheltuirilor pentru eficiența energetică. Va trebui de asemenea să um, anticipăm uh, perspectiva financiară și să solicităm mai multe fonduri pentru eficiența energetică a clădirilor. De asemenea, doresc să mulțumesc și Comisiei, în special lui Martin, dacă există un funcționar uh, public uh, în uh, comisie care s-a implicat foarte mult, tânsul este acela, e, cred că e nevoie și uh, de mai mult personal din partea Comisiei pentru o temă atât de importantă. Sper ca viitoare Comisie să facă acest lucru. Mulțumesc, spune președintele, doresc să închei și uh, acest punct de pe ordinea de zi v-am transmis mulțumirile noastre. Co- încheiem acum reuniunea noastră și trecem la ședința coordonatorilor pentru care am prevăzut o oră uh, și vedeți că întârziem, uh, începem cu puțină întârziere. Sper că putem să începem în următorul minut și jumătate. Very good. Every, everything on